frontierele și nu trebuie numai să facem controle la frontieră, ci trebuie să ne asigurăm că noi decidem cine poate să intre în Uniunea Europeană și cine nu. Însă, în locul acestui fapt, avem nevoie de o majoritate care caută soluții simple, care vrea să acopere problemele cu bani, dar problemele nu fac decât să se înrăutățească. Uniunea Europeană nu va fi pregătită pentru o nouă eventuală criză. Și nu asta își doresc cetățenii. Dacă vrem o Europa aproape de cetățeni, trebuie să luăm în serios dorințele cetățenilor. Tocmai de aceea vă rog să lansăm o dezbatere fundamentală pe acest subiect. Un minut. Cinque bar. First of all, warm congratulations to my Mulțumesc! Mai întâi vreau să o felicit călduros pe colega Roberta Mețola pentru munca extraordinară pe care a făcut-o. Mulțumesc pentru excelenta colaborare pe care am avut-o de-a lungul anilor și mulțumim și Comisiei pentru excelenta propunerii. Eu când zbor peste Europa nu văd nicio graniță. Acestea sunt cuvintele pronunțate de către primul președinte al unei cehoslovacii libere, Václav Havel. Tocmai înlăturarea acestor granițe interne se bazează pe faptul că avem granițe externe solide. Nu construim o fortăreață în Europa, nu întoarcem spatele oamenilor, ci trebuie să exercităm control asupra fluxurilor de oameni care intră și ies din Uniunea Europeană. Este vorba despre efectuarea unor controle adecvate, controle de securitate, screening-uri pentru toți cei care intră aici și cer protecție internațională. O protejare corectă a granițelor este esențială și pentru a împiedica narcoticele, substanțele, armele pe care nu ni le dorim în Uniunea Europeană. Raportul pe care îl adoptăm astăzi nu aduce o competență 100% federalizată, ceea ce eu mi-aș dori, însă facem chiar și așa un pas în direcția cea bună și dați-mi voie Uh, pentru că am fost eurodeputat timp de 10 ani, dați-mi voie, domnule președinte, este ultimul meu discurs aici în plen, după 10 ani. Vreau să mulțumesc fiecărui coleg, fiecare colege, tuturor celor cu care am uh, lucrat. Politica e politică, dar prieteniile rămân. Și iată, avem acum poate șansa să începem, să avem un nou început. Mulțumesc! Sunteți optimiste, pentru că de multe ori politica strică prietenia. Sper însă că în cazul dumneavoastră să fie adevărat ce spuneți. Doamna Forența, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În anul 2018 au fost 1311 morți în Mediterană. Și aici continuăm să vorbim despre frontiere și de o înăsprire a politicilor de respingere. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie, în schimb, să o ia pe o altă cale. În primul rând, trebuie să declare că porturile libiene nu sunt porturi sigure. Din păcate, Uniunea Europeană, de fapt, un stat membru, Italia, consideră că repatrierea în Libia este încă o opțiune viabilă. Haideți să alegem dacă vrem să fim uh, cei care continuă să lase oamenii să moară în Mediterană sau cei care pun capăt acestei situații. În Libia se practică tortura. Nu putem să ne bazăm pentru operațiunile de salvare și căutare pe paza libiană. Trebuie să întrerupem orice acord cu privire la migranți între Uniunea Europeană și Libia. Europa trebuie să aleagă dacă dorește să fie o Europa a lui Salvini și Toninelli, a porturilor închise sau o, o Europa care salvează. Mulțumesc foarte mult. După cum ne spune Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați, foarte multe persoane au fost silite să se întoarcă și să, să plece din țările de reședință. Asta din cauza schimbărilor de climă, din cauza dinamicii demografice create de deteriorarea condițiilor meteorologice. Avem milioane de refugiați care sunt victime ai schimbărilor de clime și sunt 600 de milioane de oameni care continuă să fie afectate și vor fi afectate și mai grav de creșterea nivelului mărilor. Mulți dintre aceștia vin spre Europa. Și care e reacția noastră? Suntem gata să investim resurse enorme în alungarea lor. Încă o dată vedem un exemplu de gândire pe termen scurt. Ar trebui să cheltuim bani pe prevenirea cauzelor migrației și a conflictelor, a sărăciei și a deteriorării provocate de mediu. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să spunem clar, dragi colegi, reforma sistemului european comun de azil a dat greș. A fost un faliment. Nimic n-am făcut după atâția ani pentru a modifica regulile care sunt nedrepte, dar care sunt încă în vigoare. Libia este în flăcări și probabil că va avea va veni un nou val de imigranți către noi fără să fim pregătiți în niciun fel. Așa cum s-a întâmplat în 2015, vom închide granițele externe, atunci a fost singura posibilitate și Frontex a fost principalul instrument folosit. Ce n-a reușit ce a reușit Europa să facă a fost să externalizeze problema, să plătească alte țări pentru a face treab- munca murdară și să-și închidă cât mai mult frontierele. Reforma Frontex a fost ultima reformă, ultima măsură pe această cale. Este o reformă care, din păcate, este adoptată în campanie electorală. Solidaritatea europeană nu mai contează. Multe state europene nici nu vor să audă vorbindu-se despre solidaritate. Noi ne-am opus acestei reforme pentru că considerăm că suveranitatea statelor membre este afectată în mod disproporționat Comisia, prin intermediul agenției, poate să declare că un stat membru nu este în stare să-și gestioneze propriile frontiere și nu uită voie să uh, reintroducă controlele la frontiere dacă agenția nu este de acord. În Europa, principiul solidarității prevăzut în uh, tratate nu există în practică. Un minut. Mulțumesc, κύριε președinte. Παρά το γεγονός Mulțumesc, domnule președinte. S-a demonstrat că Frontex uh, nu a adus rezultate pentru a face față migranților ilegali. Însă Uniunea Europeană a decis să îi acorde mai multe uh, mijloace și să creeze acest nou serviciu, acest nou corp. 10.000 uh, de mm, persoane în momente de mare austeritate, uh, banii contribuabililor sunt, uh, ajung pentru a crea, ajung la mm, crearea acestui serviciu care nu va fi bun de nimic. În schimb, oamenii au nevoie de aceste fonduri și Uniunea Europeană ia decizii ilogice. Toată lumea este de acord că cea mai bună uh, protecție a statelor membre Uh, este făcută de armata din statul membru respectiv. Cel, armata face față cel mai bine fluxurilor de migranți uh, ilegali. Însă problema este acum transferată către țările de intrare. Grecia, care va trebui să își, uh, să-și protejeze singură frontierele. Nimeni nu va face în locul său. Diaz de Mera, un minut și 30 de secunde Domnule președinte, domnule comisar, doresc să o felicit pe Roberta pentru munca făcută, însă să nu uităm că principalele propuneri din acest pachet legislativ sunt blocate la Consiliu în trialog. Lucrurile s-au blocat, așa că e bine că măcar astăzi noi oferim un plus de capacitate uh, Corpului European de Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă și în plus asigurăm acest management integrat al frontierelor într-o, materie, într-o manieră mai eficientă pentru a spori nivelul de securitate la nivelul Uniunii, păstrând în același timp uh, libera circulație a persoanelor. Crearea acestui corp de 10.000 de oameni uh, care vor sprijini statele membre în activitatea de returnare în plus, intensificarea cooperării cu statele terțe ne vor permite să avem un sistem solid de cooperare și interacționare cu statele de origine și de tranzit. Asta fără a uita de contribuția Europolului, care la fel contribuie la asigurarea spațiului de liberă circulație și justiție în Europa dorim uh, să continuăm să ne asigurăm că agențiile menționate vor câștiga în atribuții și în finanțare. Un lucru e sigur, acest uh, corp de frontieră va respecta codul maritim, legislația internațională și legislația privind drepturile fundamentale. Strinjam se da potrebujemo boljše varovanje. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord că trebuie să protejăm mai bine granițele externe ale Uniunii Europene, deoarece asta înseamnă că putem fi siguri că gestionăm bine migrația și că funcționează spațiul Schengen. Deci sunt de acord cu extinderea domeniului uh, de acțiune al Poliției de Frontieră și voi vota pentru astăzi, pentru că este bine că avem 10.000 uh, de polițiști de frontieră prevăzuți până în anul 2027. Este important ca statele membre să își uh, păstreze la sine responsabilitatea pentru managementul frontierelor și asta nu înseamnă că uităm de faptul că trebuie să respectăm drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor care sunt returnate de către Frontex. Cooperarea cu țările terțe, cele din Balcanii de Vest, ar trebui să facă obiectul unor acorduri noi prin care să asigurăm respectarea drepturilor omului. Avertizez faptul că Vă avertizez că noile uh, reguli cu privire la granițele externe nu vor funcționa dacă nu le adaptăm și pe plan intern. Domnul Jambatski, mulțumesc, domnule președinte. Dacă există o agenție care poate fi utilă, care poate fi utilă în Uniunea Europeană și își poate duce la bun sfârșit rolul este Frontex. Frontex este esențială pentru a asigura libera circulație în interiorul Uniunii Europene. Trebuie deci să fim consecvenți la frontierele externe. Tocmai de aceea salut mandatul extins al Frontex și uh, corpul permanent este de asemenea foarte important. Am spus de mai multe ori că trebuie să cooperăm pentru a opri uh, fluxul uh, de migranți ilegali. Europa ar trebui să fie o casă închisă, ca să ne protejăm calitatea și standardul de viață. Să trăiești în Europa nu este un privilegiu. Migranții economici care nu respectă valorile nu au ce căuta în țările noastre. Mulțumesc, domnule președinte această legislatură va fi marcată de rușinea celor 80.000 de oameni care au murit în Mediterana, conform Organizației Internaționale pentru Migrație. Cred că situația e, tragică. Reforma regulamentului de plină blocată, procedura de azil e blocată, Acum însă avem acest nou corp cu sute de milioane de euro investite fără nicio garantare a respectării drepturilor omului, fără niciun mandat clar eh, în materie de efectuare de operațiuni de salvare în Mediterană. Parlamentul a cerut acest lucru în repetate rânduri. Eh, îl puteți vedea în multe documente adoptate de noi. Și la urma urmelor, eh, guvernele sunt uh, lăsate să facă ce vor, navele nu mai au voie să iasă în larg din portul Barcelona pentru operațiuni de salvare, ONG-urile devin infractori și nu avem un, un serviciu public specializat în, în operațiuni de salvare. E nevoie urgent de o reformă în acest sens. Un minut și 30 de secunde. Bistosur elnăcur. A Frontex elvileg hozzájárulhat az európai... Mulțumesc, domnule președinte. În teorie, Frontex ne poate ajuta să protejăm granițele externe ale Uniunii, dar, de fapt, responsabilitatea cade în primul rând pe umerii statelor membre. Să consolidăm uh, rolul Frontex nu înseamnă să luăm din suveranitatea statelor membre. N-ar trebui să însemne asta. Agenția poate să aibă o ingerință însă și tocmai de asta trebuie să o prevenim, trebuie să existe cooperare practică între agenție și statele membre. Ne pare rău că acest acord nu îi permite agenției Frontex să sprijine autoritățile din Macedonia, să zicem, sau din alte țări terțe. Și din această cauză nici nu va putea să ajute la returnarea migranților ilegali. Obiectivul guvernului uh, maghiar a fost întotdeauna să apere granițele și noi ne-am asumat partea leului. N-am primit niciun fel de sprijin de la Uniunea Europeană și ne așteptăm ca Uniunea Europeană să ne dea totuși sprijin financiar sporit în protejarea granițelor externe, deși Ungaria până acum n-a primit niciodată bani. Minut. Bineînțeles că era indispensabil ca Frontex să fie consolidată, pentru că uh, avem nevoie de o protecție a frontierelor externe. Sprijin, deci, această consolidare, dar în același timp trebuie să uh, respectăm drepturile celor uh, de la front, care trec frontierele. Regret că nu am reușit să impunem un mandat activ de uh, operațiuni de căutare și salvare în mare. Uh, Uh, peste 2000 uh, de persoane au murit în 2018 în Mediterană. Când statele membre își pasează responsabilitatea, ar fi bine să avem o agenție care să facă treaba. Statele membre își închid porturile, uh, în același timp oamenii vor să treacă marea și traficanții profită nu s-a adoptat însă, pe de altă parte, nicio reformă a sistemului de azil, chiar dacă avem o reformă Frontex. De vină sunt statele membre. Parlamentul European are propria sa poziție de mai mult de 2 ani. Doamna Tomașici, un minut. gospodine predsjedavajući frontex treba imati ulogu u zaštiti Mulțumesc, domnule președinte. Frontexul trebuie să protejeze frontierele externe ale Uniunii, însă ce se propune pentru această agenție este eronat în loc uh, să avem forțe de intervenție rapidă, cu o întărire paralelă a uh, poliției de frontieră, avem un serviciu birocratic. Eficiența acestuia este îndoielnică. Problema migrației trebuie rezolvată la sursă. Frontex nu este autorizat să participe la activitățile de returnare dintr-un stat terț în alt stat terț. Astfel, Frontex nu va putea asigura o returnare a migranților din statele nord-africane în statele de origine. Cu astfel de politică, practic, ne condamnăm să luptăm împotriva migrației ilegale și a crimei organizate, practic, la noi în ogradă, în loc să o facem la maximă distanță de frontierele noastre. Avem nevoie de o schimbare drastică, nu de cosmetică. Deci de secunde. nu este în sală. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte această sală, acest forum, a dat dovadă de mare responsabilitate și a făcut reformarea regulamentului prin care se înființează Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Am trecut peste divergențele interne, am negociat și am convenit un text care sigur putea să fie mai ambițios, dar care cu siguranță va contribui la consolidarea uneia dintre cei patru piloni identificați de către Comisie în Agenda Europeană pentru Migrație, anume managementul frontierelor externe. Aduc aminte totuși că Comisia, în cadrul aceluiași pilon, îndeamnă Europa să intensifice activitățile, operațiunile de căutare și salvare în mare. Frontierele trebuie gestionate în mod eficace, sigur, dar trebuie gestionate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Noi susținem această reformă tocmai pentru că am reușit să menținem garanții de respectare a drepturilor, iar activitățile de căutare și salvare rămân o prioritate pentru sistemul european comun de azil. Mulțumesc domnului comisar Avramopoulos și lansez un ultim apel acum pe final de mandat să să renoiți operațiunea Sofia și să-i dați mai multe resurse pentru salvare și căutare. Mulțumesc. Domnul Radev, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Îmi amintesc uh, foarte bine. Mi-am început mandatul în urmă cu 5 ani în Parlamentul European și la momentul respectiv ideea de a se crea această uh, pază de uh, coastă și poliție de frontieră părea un proiect îndepărtat uh, în perspectiva anului 2030. Însă până la urmă a reieșit că am fost destul de naivi, pentru că un an mai târziu, uh, mai mult de un milion de migranți și refugiați uh, ne-au uh, trecut frontierele externe. Chiar dacă politicii de frontieră au fost bine pregătiți nu au putut face față unui fenomen de o asemenea amploare. A trebuit deci să discutăm ce putem face pentru a ne proteja frontierele în timp de criză. Am înțeles că Schengen este important um, și că are nevoie de frontiere externe puternice. Eh, am înțeles că Europa trebuie să asigure securitatea la frontierele externe. Iar acum, patru ani mai târziu, vorbim despre crearea acestei agenții care va avea un eh, corp permanent de 10.000 de persoane, eh, care va avea noi puteri. Cred că această nouă agenție este o manifestare reală a solidarității a solidarității între statele membre din interiorul Uniunii Europene și cele de la frontierele externe. Colegi, stimați colegi, avem un număr de 10 colegi care s-au înscris pe listă. Înclinația ehm, mea este să vorbească toți, dar fac un apel la dumneavoastră să vă înscrieți în minutul respectiv pentru că să nu uităm la ora cinci avem voturi și mai avem un alt punct la ordinea de zi până atunci un alt raport deci vă rog foarte mult să vă limitați la un minut cât uh, puteți mai bine. îi dau cuvântul doamnei șojdrov. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte să nu uităm că această propunere este un răspuns la marile greșeli din 2015-2016, când frontierele externe ale spațiului Schengen nu au fost protejate în mod adecvat și au fost traversate de până la 2 milioane de migranți și refugiați. Unii dintre ei erau chiar refugiați care fugeau din calea războiului, dar printre ei erau și foarte mulți care nu erau eligibili pentru azil, persoane care trebuie să fie trimise înapoi acasă. De aceea consider că Uniunea Europeană trebuie să-și poată controla frontierele și să-și asigure propria securitate. În cazul în care milioane sau mii de migranți vin atunci pierdem acest sentiment al securității. De aceea sunt pentru această propunere. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, am avut uh, trei ani în care agenția a funcționat, acum avem un nou mandat. Sperăm uh, totuși să putem garanta libera circulație în uh, cadrul zonei Schengen. Eu salut această nouă prevedere cu 10.000 de polițiști de frontiere corp permanent. Este un răspuns necesar la situația periculoasă care s-a creat la granițele externe. Consider că a meritat să trecem prin tot acest proces cu privire la statutul azilanților este un lucru important nu doar pentru integritatea zonei Schengen. Și mă bucur că la granițele externe o să avem sprijinul Uniunii Europene. Stevens. Doamna Stevens. Voorzitter, collega's. We hebben Frontex steeds gesteund. Voor het eerst in... Dragi uh, colegi, Întotdeauna am sprijinit Frontex. Prima dată în 2016, când Frontex a primit sarcina să intervină mai mult în uh, operațiunile de returnare a celor respinși pentru azil. Acum sprijinim din nou Frontex și ne îndreptăm în direcția cea bună. Frontex joacă un rol cât se poate de important uh, în implementarea politicilor noastre uh, de migrație și asta poate funcționa numai dacă avem frontiere uh, externe solide și Frontex ne va permite să facem asta. Mai mult personal ne va permite să facem față provocărilor. Frontex trebuie să poată fi activ și în afara Uniunii Europene în state care nu sunt uh, în vecinătatea Uniunii Europene. Frontex poate contribui la returnarea uh, celor eventual din Maroc către o, un alt stat terț. S-a ratat această oportunitate, e păcat. Thank you, sir. And uh, may I begin with expressing my regret that... Mulțumesc. Dați-mi voie să încep uh, prin a-mi exprima regretul că într-un context atât de complicat, cu miliarde de euro, uh, investite, colegii au, mulți sunt colegi care au refuzat să răspundă la întrebările mele. Dincolo de asta, soluția cea mai simplă este statul de drept. Dacă oamenii vor să intre pe teritoriul Uniunii Europene ilegal, atunci trebuie să aplicăm regula strictă care spune, ne pare rău, mergeți în, plecați înapoi. Pe de altă parte, trebuie să existe o rută precis definită care să le permită oamenilor să ceară azil, pentru că orice stat civilizat acceptă să acorde dreptul de azil celor care sunt victime ale persecuției. Statul de drept e soluția. Mă întreb dacă aceste 11 miliarde de euro și resurse suplimentare birocratice vor ajuta când aplicarea legii ar fi suficientă și mai bună. Doamna, domnul Bogovici. Hvala za besedo. Eh, Mulțumesc foarte mult! Eu mă bucur să văd că Parlamentul a ajuns în sfârșit la un acord cu privire la protejarea granițelor externe. Acest lucru va duce la pace, prosperitate și stabilitate în Europa și va permite funcționarea sistemului Schengen. Din păcate, nu am fost de acord în aceste privințe în 2015, acum trei ani mai târziu, ne-am dat în sfârșit seama că pur și simplu trebuie să stopăm migrația ilegală. Sunt convins că trebuie să luăm și alte măsuri. Mandatul Frontex trebuie să fie lărgit pentru a include și returnările de la țările terțe la, uh, uh, la alte țări terțe. Eu, în Slovenia, avem uh, mii de treceri ale frontierei și recent acest număr a crescut. Nu cred că se va schimba pe viitor. Tocmai de asta trebuie să ne asigurăm că cei care încearcă să vină din Bosnia și Serbia pot fi returnați în țări terțe cu Frontex. Președinte, comisario Avramopoulos, soy un socialista español. Domnul López, López Aguilar, domnule comisar, domnule președinte, eu sunt uh, socialist uh, european și pro-european din Spania. Și uh, da, avem o agenție acum uh, de pază de coastă și uh, poliție de frontieră, Frontex cu 10.000 de persoane, de persoane personal. Și um, trebuie să asigurăm securitatea frontierelor, dar și respectarea drepturilor uh, persoanelor uh, implicate. Însă, până la urmă, rămâne în urmă un gust amar din cauza dezechilibrului în ceea ce privește drepturile umanitare și pentru că a existat o lipsă de uh, solidaritate cu frontierele sudice ale Europei, inclusiv Spania reforma regulamentului de la Dublin a fost respinsă în Consiliu. Domnul Notis Marias, mulțumesc domnule președinte, aș vrea să vă transmit mesajul de disperare al locuitorilor din Marea, a insulelor din Marea Egee, pentru că acolo sunt foarte, foarte mulți refugiați și imigranți ilegali. Pe insula Samos, recent, populația a reacționat a ieșit în stradă uh, protestând. Rolul Frontex trebuie îmbunătățit. Frontex trebuie să-și poată face meseria așa cum se cuvine atunci când e vorba de protecția frontierelor, nu doar a frontierelor maritime, pentru că vedem că tot mai multe persoane vin uh, la frontierele terestre. În Ginevros, de exemplu, trebuie să îmbunătățim activitatea Frontex uh, și de asemenea în regiunea Epir, unde avem uh, frontiera greco-albaneză și se registrează intrarea ilegală a unor persoane care vin să fure. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem chtěl také se připojit do debaty. Domnul Pospișil, aș vrea să contribui și eu la această dezbatere. Salut propunerea și sunt convins că adoptarea regulamentului cu privire la protejarea granițelor externe este necesară. Știu de asemenea că e nevoie de o perioadă de tranziție. Dar dacă avem reguli clare pentru granițele externe, trebuie să adoptăm și alte instrumente pentru a preveni și a anticipa viitoare crize și fluxuri migratorii. De aceea trebuie să protejăm granițele externe, e bine, dar ne trebuie și alte instrumente, pentru că ce facem cu cei care vin aici? Ce opțiuni avem pentru ei? Poate e nevoie de un fond special pentru Africa, să investim acolo pentru a rezolva problema migrației la ea acasă. Să rezolvăm cauzele. Mulțumesc! doamnă ward în ultimii cinci ani am încercat să aflu despre experiența migrației și a refugiaților direct de la cei afectați. Am fost la Calais, pe străzile Parisului, am lucrat cu ONG-uri și am folosit orice ocazie pentru a asculta pe cei care au fost uh, forțați să migreze din cauza unor conflicte sau pentru că nu aveau uh, posibilitatea să-și construiască o viață. Avem o situație în care oamenii riscă să se nece în mare pentru a începe o viață nouă în Europa. Există părți ale acestui regulament pe care le salut. Mă bucur că Agenția de Pază de Coastă și de Frontiere vor face uh, operațiuni de salvare, iar cei salvați trebuie tratați cu demnitate și umanitate. Uh, Salut și cooperarea cu statele terțe. Însă, dincolo de gestionarea frontierelor și documentarea migrației, ar trebui să ne asumăm responsabilitatea și să abordăm inegalitățile um, care îi fac pe atât de mult să își părăsească, să-și abandoneze casele și să își caute o viață în Europa. Trebuie să-i apărăm pe cei vulnerabili și să ne asigurăm că comunitățile noastre îi, uh, le urează bun venit celor care, într-un alt moment al istoriei, ar putea să fie chiar noi. Stimați colegi, doresc să mulțumesc raportoarei pentru o realizare remarcabilă. Este evident că o Europa puternică poate fi păstrată doar dacă asigurăm un control eficient al frontierelor externe. Această chestiune este deosebit de importantă. Uitați-vă la cazul Croației. Avem cea mai lungă frontieră externă a Uniunii Europene. Forțele naționale lucrează din răsputeri pentru a păstra securitatea internă cu acest nou echipament și cu acest plus de efectiv, Agenția Europeană de Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă poate oferi asistență esențială statelor membre aflate pe frontiera externă a Europei. Important acum este să asigurăm cooperarea și cu partenerii din statele terțe și să oferim acel sprijin tehnic și operațional necesar asigurării unei gestionări eficiente a politicii migraționiste. Vă mulțumesc. Commissioner, your turn. Domnule comisar. Domnule comisar, e rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere și pentru sprijinul de care ați dat dovadă. După cum spuneam în discursul meu uh, introductiv, acest uh, regulament uh, schimbă regulile jocului, pentru că, în mod colectiv, Uniunea Europeană va putea să își protejeze granițele externe și să gestioneze fluxurile migratorii în următorii 10 ani în mult, mult mai eficient. Aceasta era și ambiția noastră, să fim mai pregătiți pentru viitor, pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul. Deci este un mare pas înainte și noi toți în această sală putem să ne mândrim cu ce am realizat. Pentru că acest regulament uh, va deveni o parte din moștenirea noastră. Agenția și statele membre vor avea instrumentele pentru a anticipa și a reacționa la viitoarele crize ce vor apărea la granițele externe ale Uniunii. Eu sper sincer să votați uh, în favoarea rezultatului final al negocierilor. Trebuie să le demonstrăm cetățenilor noștri că Europei îi pasă, că Europa le apără interesele și că pot avea încredere în Europa. Nu o să vă spun la revedere pentru că mai avem uh, încă o dezbatere la care voi fi prezent. Aceea va fi ultima. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Doamna Mețola! Mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc tuturor um, colegilor care au participat uh, la dezbaterea acestei legi, care va contribui foarte mult la modul în care sunt gestionate frontierele externe. Sper că uh, sunteți de acord cu mine că Frontierele interne trebuie să rămână deschise, astfel încât cetățenii europeni să poată circula liber în Uniunea Europeană. Acest lucru se poate face numai dacă frontierele noastre externe sunt protejate cât se poate de bine. Asta vom putea face cu acest, uh, această lege privind uh, Poliția de Frontieră și Paza de Coastă. Uh, am găsit soluții la atât de multe uh, elemente, la atât de multe probleme. Oferim resurse suplimentare agenției, uh, resurse tehnice, financiare și în același timp ne asigurăm că această agenție va continua să respecte drepturile fundamentale în activitățile sale, că va continua să acorde asistență și să uh, consolideze cooperarea cu statele terțe. Am căzut de acord și asupra unei declarații, astfel încât Comisia să poată schimba um, regulamentul de, um, privind personalul, astfel încât să poată crește uh, numărul angajaților agenției. Le-am promis cetățenilor că vom adopta această lege înainte de finalul uh, mandatului și am făcut-o. Uh, oferim, deci, iată, rezultate am, aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au făcut posibil acest lucru, celor din Consiliu, din uh, Comisie, raportorilor din umbră din Parlament. Vă mulțumesc tuturor pentru bunăvoința de care ați dat dovadă pentru a se, ajun- a se încheia această procedură legislativă. Ne-am dorit o schimbare pozitivă și am reușit. Este un câștig pentru Europa. Mulțumesc! Asta dezbaterea este închisă și votarea va avea loc astăzi trecem acum imediat la următorul punct pe ordinea de zi raportul domnului colegului nostru lpez aguilar codul de vize și îl rog pe raportor să ia cuvântul. domnule comisario avramopoulos sabe que ha sido un gran honor haber trabajado. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar Avramopoulos, a fost o onoare ca an de zile să mă ocup de acest domeniu al legislației europene, mai precis domeniul vizelor și noul cod de vize care, iată, intră acum la vot în ultima sesiune a Parlamentului nostru. A fost ani de muncă asiduă și, cum se face la noi în Parlament, aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră care mi-au oferit un sprijin permanent în acest demers și doresc să vă mulțumesc și noastră, domnule comisar, pentru devotamentul dumneavoastră și pentru modul în care v-ați ocupat de aceste chestiuni care țin de securitatea internă și de justiție. Am avut audieri în Parlament, în comisiile noastre, am ascultat ce au de spus cu uh, reprezentanții părților interesate. Obiectivul principal este să întărim uh, spațiul nostru intern de libertate, securitate și justiție. Tocmai am discutat uh, chestiunea poliției de frontieră și a gardei de coastă. Uh, la fel și noi vrem să ne asigurăm că libera circulație este respectată în Europa, dar în același timp vrem să existe un sistem clar definit uh, care să specifice cine și cum are dreptul să intre pe teritoriul Uniunii Europene, pentru că sunt oameni care sunt de bună încredere, acești călători bona fide care vin pentru o vizită de uh, scurtă, de 30 până la 90 de zile, 90 de zile e maximum, pot veni ca turiști, pot veni pentru afaceri, scopuri artistice, culturale, de cercetare, uh, toate aceste posibilități sunt prevăzute în acest uh, regulament privind vizele. Am ascultat cu atenție în, în, uh, ce ne-au spus toți interlocutorii și am încercat să avem un echilibru între condițiile de eliberare autorizațiilor de intrare pe teritoriul european. Dorim ca aceste condiții să fie armonizate și de asemenea să existe tarife armonizate pentru aceste vize, formulare la fel identice peste tot în Europa și cerințe similare în legătură cu documentația prezentată. Eu m-am luptat din răsputeri pentru a asigura atingerea obiectivului nostru principal, și anume să simplificăm intrarea oamenilor de bună credință. Acest lucru este deosebit de important. Eu vin dintr-o țară care e vizitată de milioane și milioane de turiști în fiecare an. Eu eh, locuiesc într-o zonă periferică, insule Canare, unde 18 milioane de turiști vin în fiecare an. Deci pentru noi este deosebit de important să ne asigurăm că accesul acestora rămâne eh, deschis în spațiul Schengen. S-au introdus o serie de amendamente în text, amendamente care se referă la taxa de viză între 60 și 80 de euro, care ține cont de, de costurile reale, cu reducere pentru cei vârstnici și pentru copii și cu scutiri pentru studenți, artiști și sportivi. Am ajuns și la un compromis în ceea ce privește chestiunea asigurării de sănătate. Comisia poate revizui situația la 18 luni pe intrarea în vigoare a legii și de asemenea am realizat un compromis uh, atunci când e vorba de termenele de punere în, de uh, acordare a vizei după depunerea solicitării. E, pe, la urmă urmelor, logic să lași timp oamenilor să-și cumpere din vreme biletul de avion. Eu am tot vorbit de simplificare, dar simplificarea trebuie să fie echilibrată cu uh, considerentele ce țin de securitate. Vrem ca, da, oamenii să poată veni ușor în Europa, dar în același timp vrem să combatem terorismul și să prevenim accesul uh, oamenilor care nu sunt de bună credință. Apoi, în încercarea de a crea o corelație între returnări și sistemul de vize, am creat categoria de stimulente pozitive pentru statele terțe, stimulente pozitive pentru acele state terțe care cooperează cu noi. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, salut acordul cu privire la acest dosar important. Mr. Lopez Aguilar. Aș dori să laud pe raportorul nostru, domnul Lopez Aguilar, Um, și pentru raportorilor din umbră pentru munca la acest uh, dosar. Industria turismului joacă un rol cheie în economia europeană. Tre uh, o bună parte din PIB-ul uh, Uniunii Europene vine din turism. Procedurile lungi și complicate pot să îi facă pe turiști să se răzgândească de la dorința de a călători în Uniunea Europeană. Și asta ne privează pe noi de investiții și afectează în mod negativ uh, economia europeană. Schimbările asupra cărora am căzut de acord va facilita unor milioane de călători uh, obținerea vizelor pentru Uniunea Europeană. Vom facilita astfel turismul, uh, comerțul și uh, afacerile facilitarea procedurii nu va însemna um, verificări de securitate mai laxe um, sau acordarea unor vize oricui. Noile reguli vor consolida standardele noastre de securitate pentru a-i detecta pe cei care constituie amenințare sau care nu au dreptul să intre în Uniunea Europeană. Noul mecanism uh, din codul vizelor ne va permite să folosim pârghia politicii noastre de vize în cooperare cu state terțe când vine vorba de returnarea și uh, readmisia uh, migranților ilegali. Noile reguli includ proceduri mai flexibile pentru cei care uh, călătoresc către zona Schengen. De ce? Conform regulilor actuale, data cea mai um, de vreme în care se poate pune, depune o solicitare de viză este cu trei luni înainte de uh, călătorie. Noile reguli extind această perioadă la șase luni. Tratamentul egal al um, solicitanților va fi și el asigurat. Călătorii frecvenți cu o um, care nu au creat niciun fel de probleme pot uh, să primească vize cu o perioadă de validitate crescândă de la un an până la 5 ani. Asta va economisi timp și va scădea costurile atât pentru solicitanți cât și pentru statele membre. În același timp, respectarea condițiilor de intrare de către călători vor fi verificate în mod aprofundat și repetat în toate cazurile. O creștere moderată pentru a, a taxei uh, de viză de la 60 la 80 de euro este de asemenea prevăzută pentru a se asigura resurse suplimentare pentru consolidarea nivelului de securitate. Această creștere modestă va permite statelor membre să mențină niveluri uh, necesare și adecvate de uh, dotare cu personal uh, la nivelul consulatelor. De asemenea, uh, se, va, uh, se vor putea actualiza sistemele IT și softurile fără ca acest lucru să uh, împiedice acordarea de vize. Deci noul cod al vizelor va adapta regulile la uh, preocupările de securitate care sunt în continuă evoluție uh, Uh, la provocările aduse de migrație și va adapta, uh, îl va adapta la uh, evoluțiile tehnologiei. Sper că veți sprijini compromisul la care s-a ajuns și aștept cu nerăbdare dezbaterea. La finalul intervenției mele introductive aș dori să continui în limba mea maternă. Είναι η τελευταία σημερινή μας συνάντηση este ultima noastră uh, reuniune astăzi. După cum știți, noi, cei din Comisia Europeană, vom rămâne în post până la finalul lunii octombrie. Însă, unii dintre dumneavoastră nu vor fi uh, printre noi uh, în câteva săptămâni. Aș dori să vă mulțumesc. În timpul acestor patru ani și jumătate am cooperat într-un spirit al solidarității în acest spațiu al democrației în care s-au exprimat uh, opinii divergente. Însă obiectivul nostru al tuturor este să aducem soluții marilor provocări, cum uh, sunt uh, migrația și securitatea. Fără ajutorul dumneavoastră, nu am fi putut face nimic. Astăzi lăsăm în urmă un și am, vom obține un rezultat și doresc să vă mulțumesc și sper că cei care vor continua în Parlamentul European uh, își vor continua munca cu pasiune. Iar cei care o vor lua pe altă cale um, sper că um, vor găsi că activitatea lor în Parlament a fost utilă pentru ei și pentru țara lor. Aș dori să le mulțumesc și celor mai puțin vizibili, interpreților, de exemplu, uh, cărora le facem viața dificilă uneori. Am încercat să vorbesc destul de rar, sper că au apreciat. Doresc să le mulțumesc uh, ușierilor, de asemenea. Și tuturor celor care ne ajută în munca noastră. Aș dori de asemenea să le mulțumesc fotografilor care uh, s-au asigurat că rămâne o urmă pentru posteritatea muncii noastre. Aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor. Am învățat foarte mult în Parlamentul European datorită dumneavoastră și când va fi rândul meu să împărăsesc uh, postul, voi putea spune că am fost uh, prezent atunci când uh, deciziile pe care le-am luat uh, au determinat uh, viitor, ne-au determinat viitorul. Principiile și valorile noastre au fost împărtășite și cred că acest for poate să se mândrească cu faptul că reprezintă democrația și valorile europene. Also, thank you. Mulțumim, domnule comisar, vă mulțumim și noi pentru cooperarea dumneavoastră. și uh, cu raportul precedent puteți spune chiar că ați fost prezent de la, crea- de la crearea sa. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut și uh, sunt convins că colegii apreciază activitatea dumneavoastră. Continuăm cu doamna De Monte, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc întâi de toate domnului comisar pentru cuvintele sale pe care îi le întorc atât uh, domniei sale cât și colaboratorilor și întregului personal. Vreau să le mulțumesc. În ce privește textul de astăzi, vreau să îmi exprim întreaga mulțumire cu privire la efectele pozitive pe care această reformare a codului vizelor le aduce în sensul facilitării mobilității, de pildă posibilitatea de a face cererea cu înainte șase luni de ședere taxe reduse pentru tineri, obținerea vizelor cu intrări multiple pentru cei care călătoresc frecvent și recunoașterea acordată uh, oamenilor de cultură și sportivilor. Din păcate, nu a fost fructificată ocazia de a renunța la acea uh, normă învechită care îi împiedică pe călătorii legitimi să rămână mai mult în spațiul Schengen fără a depăși limita uh, legală din statul membru respectiv. De două ori, Parlamentul European a spus că dorește să fie prelungite aceste perioade de ședere pentru cei care călătoresc legitim. Perioada de 90 de zile cu limita de 180 de zile a fost introdusă când spațiul Schengen era mult mai mic. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, iată, după mai mulți ani, astăzi votăm noul cod al vizelor. Um, în calitate de um, negociator al PPE, aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor, celorlalți raportori din umbră. Rezultatul este unul de, cu care ne putem afișa în lume. Aș dori să mulțumesc uh, și comisiei care a deschis calea prin uh, propunerea sa. Aș dori să mulțumesc și președinției române pentru un dialog constructiv am obținut ca Uniunea Europeană în viitor să uh, poată promova uh, extinderea relațiilor cu alte state. Uh, vom uh, putea promova domeniul de afaceri, turismul, sportul și așa mai departe. Unul dintre obiectivele principale ale PPE a putut fi uh, obținut și până la urmă și uh, prietenii noștri verzi și de stânga au renunțat la rezistența lor și anume uh, returnarea uh, celor migranților ilegali către state terțe și cei care nu respectă uh, legislația, statele terțe care nu respectă uh, legislația, uh, nu vor mai beneficia de facilitarea vizelor. din păcate, acest principiu nu a fost respectat uh, la uh, un alt dosar care va fi votat astăzi, cel referitor la baza de uh, coastă. Salut consolidarea mijloacelor pentru Frontex, însă în același timp regret faptul că Frontex nu poate să ajute statele terțe în operațiunile de returnare. De asemenea, este regretabil că Frontex în continuare trebuie să ceară voie statului membru respectiv. Vă mulțumesc pentru o perioadă cât se poate de fascinantă în acest Parlament și pentru foarte bună cooperare cu dumneavoastră. Mulțumesc! Two minutes. Tania, domnule președinte, și mă bucur să văd că după patru ani de negocieri, o a doua propunere a Comisiei Europene, în sfârșit a reușit să creăm reguli noi pentru a obține vizele. Dacă sunt, regulile sunt adoptate, atunci uh, procesele sau procedurile mai degrabă pentru uh, cei din țările terțe vor fi mai simple, dar autoritățile statelor membre își vor menține rolul cheie în uh, acest domeniu. Politica europeană de acordare a vizelor e cheie, e vorba de facilitarea contactelor între persoane, a turismului, a călătorilor. E o imagine a unei uh, Europe deschise. Uh, amintiți-vă ce a însemnat eliminarea vizelor pentru cetățenii statelor din Balcanii de Vest. Eliminarea nu este încă de, încă de 100%, dar au fost facilitate prin asta și alte măsuri, cum ar fi combaterea infracțiunilor, combaterea traficului de ființe umane, uh, uh, au dispărut acele îngrozitoare cozi uh, în fața consulatelor. Iată, e o politică pentru tineri, e o politică foarte tangibilă pentru Uh, oameni, deci ar trebui să rămână eficientă, să funcționeze bine în beneficiul uh, călătorilor. Cu noile reguli pe care le adoptăm, uh, oamenii vor putea să obțină vizele în mod mai rapid, vor putea să solicite vizele cu șase luni în avans, se vor reduce taxele pentru studenți, pentru sportivi, pentru artiști chiar se va impune un sistem gratuit pentru copii, uh, se va putea face solicitarea pe cale electronică, însă regret un lucru, după cum a menționat raportorul, că în ce privește vizele umanitare n-am uh, reușit uh, să obținem ceea ce ne-a fi dorit am fi obținut mai puține uh, decese ale uh, migranților. Uh, trebuie să apărăm pe cei care merită protecție și asta, asta era rolul nostru. Voorzitter, collega's, de bedoeling van deze hervorming... Domnule președinte, dragi colegi, obiectivul reformei codului vizelor a fost acela de a facilita solicitarea unei vize. Dar, din păcate, Consiliul a blocat foarte mult uh, și uh, aceste negocieri pentru că nu a vrut să accepte vizele umanitare pe care Parlamentul le-a cerut. Se pare că există o problemă cu traducerea, nu există traducere în anumite limbi. Se pare, s-a reglat uh, problema, ne puteți auzi? Bun, da, se pare că s-a remediat problema. Deci am trecut în sfârșit peste acest obstacol și acum putem în sfârșit să votăm această propunere. Ce înseamnă acest lucru concret? Poți să faci uh, un interviu prin internet, deci turiștii, oamenii de afaceri vor putea mult mai ușor să intre în zona Schengen. Costurile pentru vize vor fi mai scăzute și o serie întreagă de documente pe care trebuia să le depună toți acești oameni înainte, nu mai sunt necesare. Se vor putea solicita și vize pe termen mai lung. În același timp, Uniunea Europeană poate să uh, gestioneze mai bine situația în ceea ce privește returnarea migranților uh, neregulamentari și persoanele respective uh, vor trebui să aștepte mai mult și să aștepte mai mult pentru vize la o dată ulterioară. Uh, Sigur că trebuie să se poată lucra foarte bine cu sistemele de identificare și de procesare a documentelor și va fi foarte important să nu se acorde vize de o zi pentru turiștii de o zi. Acestea ar fi niște portițe care trebuie să fie uh, păstrate închise. Este ultima mea intervenție în Parlament. Vă doresc toate cele bune tuturor. You're welcome. Uh, domnul Depre, două minute Euh, domnule președinte domnule comisar uh, șaizeci de milioane anual uh, vizitează uniunea europeană din străinătate din sua australia canada și sunt scutiți de viză alții uh, din cinci țări din Africa, Asia, America Latină au nevoie de viză pentru a intra în spațiul Schengen. Reformularea codului uh, vizelor, care sper să fie aprobată, e făcută pentru ei, pentru a înlesni uh, călătorile turistice și de afaceri pentru oamenii de bună credință, prevenind și preîntâmpinând riscurile de migrație și riscurile de securitate. Acordul cu Consiliul este unul bun. S-ar putea obține o viză în uh, mai puțin de două săptămâni, în loc de trei luni, care este termenul actual. Viza cu mai multe intrări uh, poate dura până la 5 ani și uh, vor exista reguli comune de emitere a acestei vize pentru toate statele membre, ceea ce nu se întâmplă acum. Cheltuielile pentru obținerea vizei, care nu au evoluat de 10 ani, vor crește de la 60 la 80 de euro pentru adulți, dar